Buenas tardes. Bună ziua. Bonjour. Pardon? Service externe, Ah oui, oui. Merci. Buenas tardes. Bună ziua. Să începem reuniunea. Începem cu o audiere privind reducerea spațiului pentru societatea civilă, pornind de la exemplu unor țări. Vreau să urez bun venit tuturor celor participanți astăzi, tuturor celor prezenți și vreau să mulțumesc domnului Deva, vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare, care ne însoțește în această după-amiază. Cred că suntem cu toții de acord că măsura democrației într-o țară pornește în primul și în primul rând de la dinamismul și dimensitatea, ă, dimensiunea organizațiilor din societatea civilă, pentru că societatea civilă este cea care e aproape de cetățeni, este cea care permite stabilirea unei comunicări directe cu diversele segmente ale societății civile. Deci din spațiul pe care îl ocupă societatea civilă rezultă capacitatea ei de a urmări aplicarea Uh, eficientă a drepturilor persoanelor și grija și atenția acordată grupurilor vulnerabile. Societatea civilă reiese și un uh, factor de inovare, se ocupă de monitorizarea separării stricte între diversele puteri ale statului în țările democratice. De foarte multe ori vorbim de cei Uh, care aduc uh, în atenția noastră situații care pot să se înrăutățească sau să se deterioreze. Pentru Uniunea Europeană, societatea civilă și organizațiile societății civile reprezintă un partener special foarte apreciat pentru noi mai ales când vorbim de activitatea în teren în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Totuși, de foarte multe ori, activitatea legitimă a societății civile se confruntă cu foarte multe provocări și cu foarte multe limitări. Limitări de ordin legislativ, privind libertatea de asociere sau privind funcționarea acestor organizații. De multe ori, aceste organizații sunt oprite să activeze pe motive de securitate sau motive legate de lupta împotriva terorismului. Și mai există o modalitate nouă și anume uh, limitarea accesului la fonduri fie că e vorba de fonduri naționale sau de fonduri străine. Foarte multe sarcini administrative pe care apasă pe umerii lor și care obligă aceste organizații să-și asume, uh, eu știu, sarcini suplimentare, mai ales cele locale, cele mici, devin uh, bariere de netrecut. Iată de ce doream să abordăm această chestiune în subcomisia pentru drepturile omului împreună cu Comisia pentru Dezvoltare. Cred că astăzi putem să analizăm diverse situații ca să putem să avem o vedere panoramică apropo de ce se întâmplă foarte multe țări din lume. Țări importante, de altfel. Vorbim despre China, despre Israel, despre Rusia și despre Cambodgia. Înainte de a da cuvântul experților care sunt aici alături de noi în această după-amiază, vreau să-i dau cuvântul domnului Deva, colegului meu, ca să ne spună câteva cuvinte de introducere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte de bun venit și urăm bun venit uh, oaspeților noștri. După cum spuneați în introducerea dumneavoastră, ONG-urile joacă joacă un rol deosebit în funcționarea unei societăți democratice. În societățile autoritare, ONG-urile, practic, sunt singura posibilitate de expresie pentru cei lipsiți de putere politică. ONG-urile și societatea civilă oferă apărare celor lipsiți de apărare, de unde și eforturile pe plan internațional, de multe ori, de a suprima aceste ONG-uri. Ieri am asistat la prezentarea unui studiu care a analizat buna guvernanță în relațiile externe ale Uniunii Europene și a spus că prezența unor structuri democratice, pe lângă faptul că reprezintă un bun public în sine, asigură protecția altor bunuri publice, cum ar fi dreptul la educație și protecția socială. De asemenea, statele democratice contribuie mai eficient la eliminarea sărăciei și la protejarea drepturilor omului. Ne avem întâlniri bianuale cu Concord și patru dintre membrii noștri participă la activitatea Formului de Dezvoltare, un organism care aduce la oaltă ONG-uri și autorități locale de peste tot din lume. În viitor intenționăm să redactăm un raport pe tema discutată de noi astăzi, și anume spațiul în continuă reducere alocat societății civile, un spațiu care ar trebui să se dezvolte, nu să se contracte. Și eu am lucrat la un raport în acest sens. Nu știu dacă știți acest lucru, dar în prezent 4,2 miliarde de euro ajutor pentru dezvoltare au fost uh, transformate în 62 de miliarde prin deblocarea de fonduri din sectorul privat și de pe piețele financiare. Aceste fonduri sunt acum la dispoziția Comisiei Europene. E vorba de o sumă globală de aproximativ 300 de miliarde care putea fi alocate unor programe în sectorul privat, pe piețele financiare, dacă un director de bancă are un, un, o depunere de 1000 de euro în banca sa, poate, în contrapartidă, să aloce 10.000 de euro pentru astfel de programe. și de aceea vom folosi acest mecanism pentru a debloca fonduri pentru programe enorme de investiții, comparabile cu planul Marshall. Ce am spus și în Parlament, 200 de miliarde, o sumă frumoasă. Însă, Acestea se vor transforma în sute de miliarde investite în Africa și în statele în curs de dezvoltare. Aceste investiții vor cere un comportament etic, transparent și o luptă fermă împotriva corupției. Nu vrem să dăm sute de miliarde dictatorilor africani, bani pe care să-i transfere în conturile proprii. Avem nevoie de oameni concret, în teren, acolo, care să monitorizeze ce se întâmplă, să vadă cum funcționează achizițiile publice, ce politici de achiziții publice sunt în vigoare acolo, ce măsuri de luptă împotriva corupției au fost luate. cum cooperează societatea civilă și ONG-urile cu reprezentanții Parlamentului, la guvernare sau din opoziție, ce se întâmplă cu acești bani. Toate aceste lucruri impun prezența unei societăți civile bine informate și bine formate. Dar aceștia vor fi ochii și urechile Uniunii Europene în aceste țări. Acest spațiu al societății civile nu trebuie să se contracte. Dacă vrem ca acest volum de investiții să ajungă la o cotă de 10 ori mai mare în viitor, avem nevoie de o societate civilă extinsă pe măsură. Trăim într-o lume cu totul nouă. S-au făcut investiții în proiecte de amploare. Este înainte asigura apă potabilă, infrastructură rutieră, infrastructură agricolă, promovarea exporturilor, asistență pentru schimburile comerciale. Toate acestea se fac într-un volum continuă creștere și avem nevoie de o societate civilă care să monitorizeze aceste activități. Ședința de astăzi, prin urmare, este una deosebit de importantă. Și avem nevoie de asemenea de coerență coerență în materie de politică externă și drepturile omului, în materie de bună guvernanță și politici adecvate de achiziții publice. Măsuri anticorupție, identificarea corupților și trimiterea lor în fața justiției. De toate aceste lucruri va fi nevoie dacă un astfel de program e să aibă succes. Gândiți-vă la planul Marshall. Gândiți-vă dacă banii trimiși de Statele Unite ar fi fost furați și transferați în conturi bancare din Elveția. N-am permis un astfel de lucru pentru că exista aici în Europa o societate civilă puternică, chiar dacă Europa fusese aproape distrusă. Avem nevoie de o astfel de societate civilă în statele fragile a căror reconstrucție ne dorim. Mulțumim foarte mult, domnule Deva. Acum o să ascultăm pe experții invitați. În primul rând, o să vedem care sunt uh, problemele la nivel internațional, provocările și ce se face din perspectiva Națiunilor Unite. Primul vorbitor este doamna Caterina Harțimiceva Evans, juristă, expertă în acest domeniu, lucrează la Centrul European pentru Legislație Non-Profit. Este o organizație europeană a cărei misiune este să îmbunătățească mediul juridic pentru ONG-uri. Organizația aceasta colaborează de mulți ani cu Uniunea Europeană și este și ea membră a Comitetului de Experți al Consiliului Europei. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Thank you. Pardon, maxim 8 Cel mult 8 minute, cel mult 8 minute pentru că timpul nostru este foarte limitat. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri, stimați oaspeți, suntem într-un moment deosebit de important dacă ne gândim la această contracție a spațiului societății civile și dacă vrem să discutăm posibile alternative. E o tendință nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional. Noi am identificat 156 de măsuri negative menite a asigura contracția spațiului civic în ultimii ani și, deși majoritatea cazurilor vin din locuri cum ar fi Africa subsahariană, există și exemple din Europa. Sunt probleme în materie de înregistrare a ONG-urilor, de finanțare externă, probleme inclusiv în accesul la fonduri pe plan național pentru aceste ONG-uri. Apar de asemenea noi probleme guvernele califică activitatea lor ca activitate de lobby profesionist, tocmai pentru a le răstrânge posibilitățile de intervenție. Există de asemenea tendința de a limita posibilele căi de finanțare pentru ONG-uri. Abordările sunt extrem de sofisticate, legislația se adoptă în regim de urgență, pe parcursul vacanțelor uneori, sunt agenții guvernamentale care încearcă să eludeze procedura parlamentară. aceste restricții nu sunt introduse doar prin instrumente juridice, ci și prin modul de aplicare a legilor. Drepturile, dreptul la adunare este restricționat, oamenilor nu li se mai permite să se strângă la oaltă prin măsuri abuzive. Sunt măsuri care vizează nu doar ONG-urile, ci care vizează și pe cetățenii care ar dori să se exprime prin intermediul acestor organizații. Sunt grupuri care nu mai au în prezent acces la servicii sanitare sau educaționale sau chiar medicale. De asemenea, există state care fac eforturi de a submina standardele internaționale și agențiile internaționale. Am văzut exemple similare în care reprezentanților unor ONG-uri le s-a permis să meargă să participe la ședințele organismelor ONU. Această tendință, de asemenea, trebuie să fie eliminată de la diagnostic la acțiune. Trebuie, în primul rând, să înțelegem că provocările cu care ne confruntăm sunt sistemice. Trebuie să vizăm toate elementele vizate, politică, cult- politică culturală sau cultură politică, mai bine zis, și ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană este să investească într-o reacție coerentă și bine închegată. Doar prin investiții pe termen lung putem realiza cu adevărat o schimbare. Numai dacă sprijinim pe termen lung societatea civilă, putem crea un parteneriat real și putem capacita aceste organizații să își îndeplinească într-adevăr misiunea. Trebuie să vizăm acele standarde care sunt cele mai periclitate în prezent. Dreptul la resurse, resurse proprii este un reper fundamental. În 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție vizând un cadru de funcționare a acestor elemente care, se, care au oferit linii directoare și elemente de monitorizare privind activitatea acestor inițiative ale societății civile. Însă, în același timp, trebuie identificate clar prioritățile din domeniu și trebuie integrat acest demers în toate măsurile de ordin politic. De asemenea, trebuie să analizăm situația internă statele membre nu pot oferi asistență dacă își sublinează propria poziție adoptând măsuri menite a șubrezi poziția societății civile chiar la ei acasă. Ce poate face Parlamentul European? Să continue pregătirea acestui raport și să analizeze toate elementele care favorizează contractarea spațiului societății civile. De asemenea, trebuie să ofere măsuri și acțiuni concrete. Societatea civilă este gata să coopereze cu Parlamentul în acest sens și chiar să amplifice rolul Parlamentului European și organismelor europene. Vamos ahora. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum ne vom referi la China. În 2017 în China va intra în vigoare o nouă lege privind uh, ONG-urile și militanții pentru drepturile omului. Se confruntă cu o situație foarte grea, cu uh, foarte multe limitări ale drepturilor lor, mai ales dacă vor să uh, colaboreze cu organismele internaționale, inclusiv uh, ONU că experții chinezi și internaționali au criticat foarte aspru această lege, ONG-urile de, a, de asemenea, să vedem ce este cu această lege care se are un domeniu de aplicare foarte larg. O avem aici pe Sophie Comfort de la un ONG, The Rights Practice, care se ocupă și colaborează cu diverse organizații asociate din China, cunoaște foarte bine situația și care sunt consecințele acestei uh, legislații, acestei norgezi. Aveți cuvântul, doamnă Confort, 8 minute. Mulțumesc pentru că oferiți ocazia să vă vorbesc. Uh, am colaborat cu parteneri din rândul societății civile din China pentru aproximativ, de aproximativ 15 ani. China nu a fost niciodată un loc în care societatea civilă și reprezentanții ei să poată să acționeze uh, ușor alături de multe alte state, China a introdus o serie întreagă de prevederi legale sub pretextul garantării securității uh, interne care limitează până la urmă libertatea de expresie și posibilitatea uh, ONG-urilor să acționeze și din acest punct de vedere se lucrează la o nouă legislație care în ianuarie anul viitor ar urma să îngrădească activitatea ONG-urilor. Este o problemă și o moștenire încă a Partidului Comunist în deciziile care se iau. Accesul la internet, la mass media socială este limitat uh, și uh, situația creează preocupări pentru că există un sistem de cenzură sofisticat pe care autoritățile chineze îl practică. Și uh, mass media soci, socială se pretinde că ar servi pentru organizarea protestelor sociale, tocmai de aceea este limitată. Există uh, o manieră de a menține controlul asupra societății civile, care este unul represiv. Uh, uh guvernul își consolidează puterea și în paralel cu asta uh, limitează capacitățile reprezentanților societății civile să acționeze. Există activiști în rândul societății civile care sunt uh, în închisoare, nu există drepturi pentru minorități. Cinci activiste feministe au fost uh, încarcerate anul trecut și uh, s-a considerat că activitatea lor este una politică. Există de asemenea demersuri care au fost uh, luate anul trecut, uh, inclusiv juriști au fost uh, aruncați în închisoare. Au fost acuzați că subminează puterea de stat. Și în clipa de față există multe persoane care uh, sunt în continuare anchetate și nu au dreptul la un avocat. Există condamnări pe viață care au fost pronunțate împotriva oponenților. Anul trecut a fost adoptată o legislație împotriva uh, terorismului și, de asemenea, se pregătește o legislație privind securitatea uh, cibernetică. Aș menționa că a existat un congres al uh, adunării naționale în care uh, s-au efectuat consultări și cu uh, organizațiile uh, caritative. Dar uh, ONG-urile din China, uh, atât cele care acționează strict pe plan intern, cât și cu activitate internațională, au evoluat într-o zonă gri până acum, pentru că întreaga activitate este controlată de Ministerul pentru Securitate uh, Publică. Și uh, Există câteva elemente cheie în legătură cu uh, legislația vis-a-vis -vis de ONG-urile din străinătate. Uh, universitățile, Camera de Comerț, uh, grupurile de reflexie uh, sunt uh, considerate adesea ca făcând parte din asemenea tipuri de ONG-uri și există agenții care, de fapt, sunt afiliate ministerelor, organelor guvernamentale. Iar dacă se consideră că s-a încălcat legea, atunci uh, respectivele persoane riscă uh, să fie întemnițate. În ce privește uh, activitatea forțelor de ordine, ea de asemenea a fost legislativ consolidată și ne așteptăm să acționeze mai dur pe viitor în ce împotriva celor care desfășoară o activitate politică. Deci, eh, multe ONG-uri din străinătate consideră că eh, este prea periculos să își desfășoare o activitate în China trebuie să își înregistreze activitatea acolo, să colaboreze cu agențiile de stat. Agențiile străine um, nu au posibilitatea să colaboreze cu ONG-uri independente din China. Sper uh, ca uh, multe activități să poată să fie desfășurate doar în afara Chinei și doar în felul acesta să se creeze uh, eventual o colaborare, dar din acest punct de vedere există um, capacități insuficiente. Există în continuare um, activități um, care au fost desfășurate de către ONG-urile străine, uh, dar sub uh, impactul unei legislații uh, interne au întâmpinat dificultăți. Trebuie să urmărim uh, cum vor evolua din acest punct de vedere prevederile legale, pentru că există în clipa de față mari dificultăți pentru ONG-urile care doresc să colaboreze cu agențiile guvernamentale. Este o perioadă de mari provocări uh, vis-a-vis -vis de uh, societatea civilă și reprezentanții ei. Dar noi, comunitatea internațională, trebuie să ne străduim să-i susținem pe toți cei care doresc să activeze în acest domeniu. Vom trece acum la situația din Israel. Nesetul a adoptat o nouă lege privind finanțarea ONG-urilor. Proiectul de lege a fost aspru criticat și dacă va fi aprobat, va avea uh, un impact asupra apărătorilor drepturilor omului, asupra organizațiilor care militează pentru drepturile omului. Au fost, s-au făcut foarte multe amendamente la acest proiect de lege. Cum spuneam, a fost criticat de societatea civilă pentru că este potențial discriminatoriu și are un impact direct asupra capacității organizațiilor și militanților pentru drepturile omului de a participa liber la dezbaterile publice. Între noi îl avem pe domnul Rafael Schilhav, care este de la Biroul de Bruxelles pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Solidaritate, CITSE, care ne va explica care este conținutul acestei acestelei și care este impactul asupra societății civile și a organizațiilor non-guvernamentale. Aveți 8 minute la dispoziție. Um, thank you for the invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a participa la discuția pe marginea acestui subiect. Noi colaborăm cu parteneri uh, locali de pretutindenii lume, inclusiv organizații ale societății civile din Israel și Palestina. Prin activitatea noastră, noi am putut constata că uh, există o comprimare a spațiului de acțiune al societății civile. Eu uh, doresc să discut cu dumneavoastră o legislație privind ONG-urile care a fost adoptată în, în Israel pe 11 iulie, săptămâna asta, care solicită ONG-urilor să prezinte uh, raportări uh, publice dacă primesc mai mult de 50% din uh, finanțare din partea autorităților. Și cei care primesc mai mult de jumătate din fonduri din partea statelor membre ale Uniunii Europene vor uh, trebui să specifice în uh, comunicări publice și în uh, orice document pe care îl publică exact procentajul finanțării nu există solicitări uh, similare care să se refere la finanțări din partea unor companii private. De fapt, rostul acestei legislații nu este să creeze mai multă transparență, ci uh, să uh, controleze uh, modul de finanțare trebuie să existe și uh, site-uri uh, care specifică cine sunt donatorii, Comisia Europeană sau uh, de asemenea, în registrul uh, organizațiilor din Israel trebuie să figureze clar uh, sumele, uh, pentru că până la urmă se consideră că este vorba de cei care acționează în acest domeniu, de agenți străini care acționează în numele unor guverne străine. Probabil că în felul acesta abilitatea societății civile va fi limitată în a-și desfășura activitatea. De când această lege a fost adoptată, și uh, s-a lansat această campanie privind uh, agențiile străine. Uh, există acum necesitatea de a investi mult mai mult timp, birocrația s-a complicat, iar activitatea cotidiană este îngreunată este important ca majoritatea resurselor financiare de care dispun să fie unele interne, domestice, pentru ca să nu existe toate obligațiile menționate anterior. Un alt efect al acestei legislații este ca discursurile privind drepturile omului și uh, cele care favorizează pacea să fie considerate ca fiind anti-israeliene. Deci, uh, cei care uh, au asemenea mesaje uh, riscă, vor fi uh, asociați cu mai degrabă guvernele străine și nu vor fi considerați ca fiind un element al democrației din Israel. Și eu cred că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Israelul este în vecinătatea Uniunii Europene, este un aliat al Uniunii Europene. Ar trebui să partajeze valorile comune, respectul pentru drepturile omului inclusiv dreptul de asociere, acordul de asociere, dialogul politic cu guvernul israelian. Aceste instrumente trebuie să fie folosite pentru a promova cooperarea, cercetarea științifică deci, în domeniul mediului înconjurător. Garantarea protecției drepturilor omului și libertății de expresie trebuie să fie o prioritate în relațiile de cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. O să trecem acum la situația din Rusia. E vorba de legea pe care, care se numește legea agențiilor străine, care permite puterii ruse, permite guvernului să închidă organizații și să impună amenzi acestor organizații care primesc fonduri din străinătate. Firește, limitează în felul acesta domeniul de activitate, de acțiune al societății civile din Rusia. Pe 10 februarie în 2016, organizația Agora, care asigură asistență juridică multor activiști și multor organizații, a fost prima care a fost dizolvată pentru că a influențat opinia publică, se spune, între ghilimele, în hotărârea justiției. E, organizația ADC Memorial, care susține organizațiile antixenofobe, din această țară și-a închis și ea porțile și și-a pus capăt activității înainte de a fi considerat agent străin. Și pentru că altfel ar fi apărut riscul de a fi urmărită penal pentru că nu s-a înregistrat uh, ca organizație străină o avem printre noi pe doamna Olga Abramenko de la ADC Memorial, care ne va explica uh, ca așa la, direct de la sursă ce se întâmplă în Rusia. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! În ultimii ani, evoluțiile climatului politic din Rusia uh, s-a degradat treptat Începând cu anul 2013, um, um, ONG-urile au fost uh, persecutate tot mai mult. Două elemente permit autorităților să considere un ONG ca fiind agent străin, finanțarea străină și activitatea politică, adică Um, influență asupra uh, factorilor de decizie. Cu alte cuvinte, în cazul nostru, ADC Memorial în 2014 a fost recunoscut uh, ca fiind agent străin de către o instanță și um, ca tare uh, s-a considerat că nu trebuie să facă parte din uh, lista rușinii. Dar noi am decis uh, să ne încetăm activitatea în Rusia și să ne mutăm în străinătate, pentru că era nevoie de un raport um, alternativ și um, a fost plasat înainte ca această lege privind agențiile străine să intre în practică. Era important ca rolul apărătorilor oamenilor din Rusia să fie uh, salvat până la urmă și s-au făcut verificări, au existat uh, anchete, procese, s-au uh, cheltuit mulți bani uh, pentru apărare. De, deci efectul a fost uh, unul devastator asupra societății civile. Uh, și grupul, comunitatea LGBTI a avut de suferit, uh, minoritatea romă a avut de suferit, uh, pentru că nu li s-au protejat uh, drepturile. A existat în clipa de față și probleme cu tătarii din Crimea care nu au mai putut să se autoguverneze cei mai buni uh, editori și corespondenți din presă și-au pierdut locurile de muncă, au fost site-uri care au fost închise mm, și s-a practicat cenzura. Nimic din tot, uh, toate acestea nu sunt noi, dar uh, în vara lui 2016, iată că avem din nou motive să vorbim despre ce se întâmplă. Există persecuții împotriva unor apărători ai drepturilor omului două procese au fost deschise. Unul împotriva Valentinei Cerevatenko, luptătoare pentru drepturile omului, de la ONG-ul Femei din uh, um, Uniunea Donului și um, uh, altă anchetă, alt proces în legătură cu jurnalistul Nicolae Solotnikov și activitatea sa privind uh, proiectul pentru dialog deschis. El uh, opera, lucra la San Petersburg și uh, au fost uh, până la urmă reținute uh, documente uh, la care lucrau uh, aceste persoane. Uh, doamnă, domnul Solotnikov a fost obligat să fugă din Rusia, iar uh, Până la urmă, activitatea doamnei Cerevatenco a fost recunoscută în ultima instanță ca una legală. Valentina Cirevatenko a fost prima persoană care a fost judecată deja conform noilor prevederi din codul penal. Dar există aproximativ 150 de ONG-uri care uh, pot acum să cadă sub incidența uh, acuzei că ar fi agenții uh, străină și eh, au fost pronunțate deja eh, amenzi ridic, eh, foarte importante împotriva activității acestor societăți. Legislația în sine nu specifică de fapt exact, nu are o definiție exactă în legătură cu activitatea de agenție străină. Până la urmă, acuzele la adresa lui Cerevatenco um, erau legate de faptul că uh, nu a acceptat să uh, fie declarată ca fiind agent uh, străin. Acuzele absurde însemnau o violare a legislației din Rusia și internaționale, pentru că pe legislațiile permit tuturor să se asocieze în cadrul uh, unei organizații care promovează drepturile omului. Pentru acele ONG-uri care s-au um, mutat în străinătate, există riscul să fie considerate pe plan intern ca fiind agenții uh, cu activitate nedorită și este vorba inclusiv de, de um, organizații universitare sau, de pildă, de Fundația Soros um, acțiunile uh, guvernului rus împotriva ONG-urilor, activiștilor pe plan social, jurnaliștilor, experților independenți uh, s-au agravat. Au fost o serie întreagă de încercări de a adopta o legislație la fel de represivă împotriva ONG-urilor și în Tajikistan și Kyrgyzstan. Au uh, existat campanii de defăimare care au fost inițiate de președintele Kirghistanului împotriva uh, unei uh, organizații care promovează drepturile omului uh, împotriva uh, Azizei Agrasulova și Ismailovei Tolocan. Și uh, aceste legislații um, se regăsesc și în Transnistria, uh, care acționează împotriva unui ONG care um, activează din Republica Moldova. Deci, eu cred că problemele legate de libertatea de asociere în Rusia trebuie să se afle pe agenda discursului internațional, pentru că până la urmă toți cei care acționează pentru promovarea drepturilor omului trebuie să se bucure de atenția celor care stabilesc relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia pentru ca să înceteze până la urmă acțiunile îndreptate împotriva jurnaliștilor independenți um, pentru a se renunța la procesele care au fost intentate acum reprezentanților organismelor uh, care militează pentru drepturile omului. Mulțumesc foarte mult. Să trecem la Cambodgia. Și în Cambodgia s-a adoptat o lege nouă privind uh, asociațiile și ONG-urile a fost adoptată de Adunarea Națională în 2015. Uh, a fost o delegație a noastră în Cambodgia și a văzut uh, în ce măsură această lege încarcă aceste organizații și sunt foarte multe măsuri restrictive care împiedică dezvoltarea ONG-urilor. La fel s-a întâmplat și cu sindicatele în această țară. Noi invitasem aici să vorbească despre situația din Cambodgia pe domnul Craig Bradshaw care e consultant juridic al organizației Licado, care este una dintre cele mai vechi organizații apărătoare ale drepturilor omului din Cambodgia. Dar eh, deși și-a confirmat prezența, domnul eh, Bradshaw și eh, hotărârea Licado a fost să nu participe la această reuniune pentru că se teme de măsuri represive care ar putea fi luate împotriva domniei sale din, de guvern. Deci asta ne spune foarte mult uh, care este situația societății civile din Cambodgia. Însă avem o reprezentantă uh, aici, uh, o persoană cu care, care a participat la alte audieri, este doamna Gael Disepil, care îi dau cuvântul să ne spună cum stă situația în Cambodgia. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să vorbim despre situația din Cambodgia, care devine tot mai gravă. Înainte de a vorbi despre legea privind asociațiile și ONG-urile de acolo, trebuie să vă spun că această lege se integrează într-un context deosebit de complicat Într-adevăr, este momentul și este contextul potrivit uh, pentru o astfel de discuție astăzi. Categoric, guvernul cambogian se teme de societatea civilă. Guvernul se teme de critici care ar putea să devină publice în contextul preelectoral de acum pluralismul politic pentru ei e o amenințare și atunci fac tot ceea ce pot pentru a reduce altă cere societatea civilă și pentru a reduce la minim dezbaterea publică. Folosesc diferite mijloace, nu e vorba doar de adoptarea de noi legi, despre care să vorbesc imediat, dar recurg inclusiv la forță și la legile existente. Practic, în fiecare zi au loc arestări arbitrare în Cambodgia, se abuzează de sistemul penal și se utilizează excesiv forța pentru a reduce la minim dezbaterea din spațiul civic. A crescut acest număr al arestărilor arbitrare luna trecută, în ajunul sau chiar în ziua în care Uniunea Europeană a demarat dialogul cu Cambodgia pe marginea drepturilor omului, guvernul a aterizat, a arestat cinci foști membri ai asociației ADOC, aceștia au primit pedepse de la 5 la 10 ani de închisoare pentru acuzații false. Ultimele arestări vizează membri ai opoziției, militanți ecologiști, un călugăr budist. Aceștia pur și simplu au recurs la libertatea lor de expresie, rețele sociale sau au participat la proteste publice au primit până la 20 de ani de închisoare sub acuzația de insurecție, rebeliune. Liderul partidului de opoziție este în exil, adjunctul este reținut, doi parlamentari sunt pe cale să-și piardă imunitatea. Asta în ciuda prevederilor constituționale din Cambodgia. participarea la viața publică este tot mai restrânsă, reprimarea este sistematică, forțele de ordine intervin pentru a asista activitățile ONG-urilor și a apărătorilor drepturilor omului. Forțele de ordine împiedică organizare de manifestații publice. Știți ce s-a întâmplat cu aceste luni negre, lunea neagră, e o zi în care se militează pașnic pentru eliberarea deținuților politici, dar puterea prezintă aceste manifestări ca pe o amenințare, creând riscul de un nou război civil. tentative de revoluție după ei. Aceste luni negre au generat multe arestări arbitrare. Dincolo de abuzarea de sistemul juridic, sistemul juridic actual, asistăm și la introducerea de noi măsuri legislative împotriva ONG-urilor legea privind telecomunicațiile, legea privind sindicatele și legea privind uh, criminalitatea pe internet, legea privind uh, asociațiile practic împiedică dezbaterea publică și activitățile din domeniul drepturilor omului. Ministrul de interne are, în conformitate cu ea, puteri discreționare în a aproba înregistrarea asociațiilor. Asociațiile sunt obligate să se înregistreze oficial, dacă nu o fac, sunt pasibile de sancțiuni, cazul în care au activitate. Asta poate viza asociații locale, dar vizează și asociațiile internaționale. Asociațiile locale sunt obligate să rămână neutre pe plan politic, dacă nu sunt sancționate sau își pierd această înregistrare. Reprezentantul care a trebuit să vină aici a fost amenințat cu aplicarea acestei legi pentru că au publicat o listă de deținuți politici din Cambodgia. Legea privind telecomunicațiile, de asemenea merită atenție, permită supravegherea tuturor comunicațiilor publice sau private. Prevede pedepse de până la 15 ani închisoare dacă vreo opinie exprimată ar amenința chipurile securitatea națională, siguranța națională se abuzează de această noțiune vagă de siguranță națională. Autoritățile au posibilitatea de a prelua controlul supra companiilor private de telecomunicații și de a le schimba personalul. Deci, iată, guvernul poate să își folosească și propria rețea de comunicare ca parte a rețelei de reprimare a opoziției. Cambodgia. Au existat reacții la nivel internațional, inclusiv din partea Uniunii Europene. Consiliul Drepturilor Omului a luat notă de situația din Cambodgia și Națiunile Unite, au impus o serie de condiții, însă în prezent, Cambodgia nu pare să ia în serios aceste avertismente internaționale și în cele 20 de secunde pe care le mai am, am să închei vorbind despre arestarea arbitrară. Ea spune că, Cambodgia spune că este modul în care ei evaluează situația pe plan intern și prioritățile pe plan intern în materie de asistență internațională, solicitarea Parlamentului European de a asocia acest, acest ajutor internațional de respectarea drepturilor omului, Cambodgia a spus că și Uniunea Europeană trebuie să renunțe la interesele proprii și la investițiile proprii, ei nu se tem de nimic și oricum uh, asistența primită de ei a crescut în ultimii ani, indiferent de situația din teren. Am să mă opresc aici. Însă orice ar fi, situația trebuie să rămână în atenția Uniunii Europene și Uniunea Europeană trebuie să ducă această problemă mai departe la ONU. Mulțumim foarte mult înainte de a da cuvântul domnului Deva. O să vedem acum uh, două înregistrări, două mărturii care merită să fie văzute. E vorba de o mărturie din Uganda și de o alta din Guatemala. Prima este a lui Nicolas Opio, avocat pentru drepturile omului. Și cea de-a doua înregistrare vine de la o uh, activistă pentru drepturile băștinașilor din uh, Guatemala. E vorba de câteva minute. Vă rog, aveți cuvânt. Să-i ascultăm. My name is Nicholas Opio. Mă numesc Nicola Sopie, sunt avocat pentru drepturile omului din Uganda, din Kampala. Lucrez pentru o organizație numită Chapter 4 Uganda. Este vorba de un ONG juridic care apără spațiul civic și drepturile omului în Uganda. Sunt Sakharov Fellow în acest moment și iau parte la acest program. Vorbesc uh, de la Școala pentru Drepturile Romului de la Veneția, dar mă adresez dumneavoastră pentru că vreau să vă vorbesc despre situația din țara mea. Înainte de a spune acest lucru, vreau să mulțumesc Uniunii Europene și Parlamentului European pentru acest program Sakharov Fellowship. Este un program util care uh, mi-a permis să cunosc sistemul european, valorile Uniunii Europene și mi-a dat șansa să mă întâlnesc cu oficialii ai Uniunii Europene și ai Comisiei Europene. De asemenea, mi-a dat posibilitatea să întâlnesc alți militanți pentru drepturile omului din toată lumea. Am făcut un schimb de idei, am făcut un schimb de valori și de experiențe, lucru care este foarte util pentru activitatea mea. Dar ca să revenim la problema drepturilor omului și a militanților pentru drepturile omului și a spațiului civic în țara mea, Uganda a pus în aplicare o lege a organizațiilor neguvernamentale care restrânge grav spațiul civic și impune societății civile și militanților drepturilor omului condiții foarte restrictive de activitate. În primul rând, legea scoate în afara legii sau incriminează neînregistrarea voluntară a formelor de asociere. De fapt, pentru a putea avea o asemenea organizație, trebuie să te înregistrezi și să primești un permis de funcționare de la guvern. Nu poți pur și simplu, voluntar, să te aduni fără să fii înregistrat ca să funcționezi. În al doilea rând, condiția pentru acordarea permiselor sau înregistrării de funcționare sunt foarte, foarte largi și vage de exemplu, guvernul poate să nege înregistrarea sau emiterea unui permis pe temeiul că activitățile organizației sunt împotriva interesului poporului Ugandei sau poate să nege înregistrarea dacă, după părerea guvernului, este împotriva moralei publice din această țară. Sunt temeiuri foarte largi și nedefinite de lege. În al doilea rând, legea aceasta țintește minoritățile sexuale, comunitatea LGBTI din Uganda. În acest moment ei nu se pot uh, registra ca organizații, dar s-au organizat voluntar fără să fie înregistrați de multă vreme. Însă, conform noii legi, ar fi ilegal să se organizeze fără înregistrare, ar fi penal și ar putea să ajungă la închisoare timp de șapte ani sau să fie supuși unor uh, amenzi foarte mari dacă ar încerca să se organizeze. Deci legea țintește și incriminează formele de organizare ale comunităților LGBTI din țara mea. Legea de asemenea cere ca organizațiile să semneze uh, un statut uh, și o înțelegere cu autoritățile locale unde vor să funcționeze funcționeze. Dacă nu au aceste acorduri, aceste înțelegeri, nu pot funcționa. Toate acestea se întâmplă uh, un cazul, un, într-un cadru de intimidare, de hărțuire a organizațiilor societății civile din Uganda. Mesajul meu și cererea mea adresată Uniunii Europene este ca drepturile omului, libertatea de asociere, libertatea de exprimare, care sunt valori atât de iubite în Uniunea Europeană, Invit Uniunea Europeană, deci, în cooperarea pentru dezvoltare cu țări din toată lumea, din sudul lumii, cu țări cum ar fi Uganda, să se exprime foarte clar, să se exprime cu îndrăzneală privind apărarea spațiului civic și apărarea militanților pentru drepturile omului și respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Apoi, cooperarea pentru dezvoltare trebuie să se bazeze pe valori comune, care sunt valorile care respectă drepturile omului, fără rugăm Uniunea Europeană, o îndemnăm să fie aceasta un element central al cooperării cu guverne din sudul globului. Împreună putem să apărăm spațiul societății civile și ne putem asigura că se participă la afacerile publice și că luptăm împotriva guvernelor autocratice din toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult și uh, mă rog pentru cooperare și asistență. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc următorul video, două minute. Mă numesc Andreea Ișu Hernandez, militantă pentru drepturile omului din Totonicoapan, Guatemala. Fac parte dintr-un grup de militori pentru, militanți pentru drepturile omului care participă în 2016 la Fellowship Sakharov. Este o experiență foarte importantă pentru a cunoaște și a înțelege mecanismele Uniunii Europene și ale Parlamentului European pentru apărarea drepturilor omului. Este o experiență care m-a îmbogățit pentru că mi-a permis să cunosc alți militanți care luptă pentru viață, pentru justiție și pentru echitate în diverse părți ale lumii. Guatemala se confruntă cu o situație cristă, tristă, periculoasă, care ne cere să acționăm. La 20 de ani după semnarea acordurilor de pace, liderii comunitari, apărătorii drepturilor omului, eh, jurnaliștii, orice cetățean poate fi agresat eh, fără niciun fel de apărare în justiție. De aceea, noi folosim toate instrumentele pe care le avem, de la comunicarea comunicară la instrumentele juridice și la acțiunile în stradă, care ne-au permis să aducem, să ne prezentăm în fața opiniei publice și a celei internaționale cazurile noastre, mai ales că e vorba de comunități indigene care suferă. E foarte important pentru noi că am fost invitați la ședința acestei subcomisii pentru drepturile omului a Parlamentului, pentru că poate ne veți susține în felul acesta pentru a învinge impunitatea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Deva trebuie să dăm uh, Comisiei uh, Europene. Dacă vreți, vă rog să luați uh, cuvântul acum, apoi o să dăm cuvântul Comisiei Europene, apoi Serviciul European de Acțiune Externă și apoi colegilor care doresc să intervină. Mulțumesc! I'm very disappointed in what I've just heard. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt foarte dezamăgit de ce am auzit aici. Cu toții ați venit aici și vă plângeți luminile se sting peste tot în țările în curs de dezvoltare și nici o sugestie constructivă din partea dumneavoastră, nici o idee de remediere. Ce se întâmplă cu primăvara arabă? De ce s-a reversat tendința de acolo? cum am putea să ne promovăm valorile? Se vorbește de rețele sociale. Ce faceți pe rețele sociale? Ce faceți în materie de implicare a cetățenilor? Vechiul model nu mai funcționează. Eu vin dintr-o țară în curs de dezvoltare, la rândul meu. E vorba de India. India e cea mai mare democrație din India, dar și în India ONG-urile sunt persecutate. Am întrebat reprezentanți ai guvernului, când îi întreb ceva, ei îmi vorbesc de neocolonialism. N-au înțeles bine ce facem. Noi încercăm să-i ajutăm. Dar ei sunt deosebit de sensibili la astfel de ingerințe. Neocolonialist strigă ei. Veniți aici cu valorile voastre și încercați să ni le băgați pe gât. Ia să o ștergeți. Ăsta e mesajul pe care l-am primit. Însă noi trebuie să gândim în mod constructiv, să vedem cum îi putem capacita pe cei de la fața locului. Nu să ne capacităm pe noi înșine în activitatea noastră de acolo. Trebuie să formulați soluții constructive, să vedeți cum am putea transfera valorile noastre, care sunt valori perene, libertate, democrație, bună guvernanță, stat de drept, că sunt valori eterne. Cum am putea face ca aceste valori să fie văzute în termen pozitiv chiar de, un, de dictatori? Însă e o mișcare care trebuie să vină din interior. Asta ne-a învățat uh, primăvara arabă. Sigur, a fost reprimată, s-a terminat cu primăvara arabă, dar pentru o scurtă perioadă de timp a fost acolo o lucire de libertate. Și de ce? Pentru că și-a dat cineva foc într-o piață? Nu! Pentru că au asimilat pentru o clipă aceste valori. Le-au internalizat. Și am vorbit cu mulți cunoscuți din ONG-uri active în Asia și nici ei n-au înțeles bine cum stau lucrurile. Trebuie să regândim acest spațiu al ONG-urilor, pentru că sunt multe de făcut. Mulțumesc foarte mult. Nu o să începem această dezbatere cu domnul Deva. Și eu pot să vă spun, domnule Deva, că nu toată lumea are același rol. Fiecare și are propriul lui rol pe lumea asta și cred că persoanele care sunt astăzi aici au venit să ne spună care este situația, pentru că trebuie luate niște decizii politice și trebuie să fie luate la nivel politic și poate că o parte din rolul politic ne revine și nouă. Poate că persoanele din, în, în multe cazuri își pun în pericol propria siguranță ca să apere spațiul societății civile și merită respectul cel mai mare. Are cuvântul acum reprezentanților Comisiei Europene, în primul domnul Jean-Louis Ville, care vine de la unitatea DEFCO. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, o să o rog pe colega mea să înceapă dacă sunteți de acord. Dacă e de acord, sigur, e de acord. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Deva, mulțumesc, Jean-Louis. Uh, sunt de acord și am fost consultată înainte. Mulțumesc tuturor interlocutorilor. Sunt șefă de divizie la Human Rights Strategy și implementarea politicilor și voi vorbi în limba franceză. Am ascultat cu multă atenție și foarte serios cele spuse de dumneavoastră, însă voi vorbi foarte succint. Uh, Vreau, nu știu dacă ați urmărit prezentarea raportului anual privind drepturile omului, a fost făcută de doamna Mogherini în Parlamentul European. S-a concentrat pe susținerea societății civile și pe susținerea militanților drepturilor omului și a familiilor lor. Doamna Mogherini a dat exemplul vreo peste 250 de militanți care s-au bucurat de susținere prin fondurile respective pentru susținerea militanților. Jean-Louis o să vorbească de acest lucru. Înalta reprezentant a identificat păstrarea și, dacă e posibil, extinderea spațiului societății civile. Toate acestea fac parte din planul de acțiune pentru drepturile omului uh, care a fost adoptat în iulie 2015. Și vreau să vă reamintesc ceva, nu e ușor să acționezi în momentul în care ești când ai de-a face cu statele, pentru că toate dialogurile astea sunt cu statele uh, partenere. Vorbim despre libertatea de expresie, de libertatea de asociere, despre libertatea de manifestare pașnică, fie prin mesaje publice, fie prin mesaje care nu sunt publice. Deci ne-am angajat prin planul de acțiune să ne opunem restrângerii nejustificate a drepturilor organizațiilor societății civile să se exprime liber și să se adune uh, pașnic. Lucrul acesta se face public sau prin demersuri în timpul dialogurilor, când ridicăm problema adoptării unei legi restrictive care îi penalizează pe militanții uh, drepturilor omului public nu ce înseamnă uh, purtătorul de cuvânt al înaltei reprezentante, de exemplu, uh, a dat o declarație despre legea adoptată de Knesset în Israel. În strategia globală pentru politica externă și de securitate s-au identificat clar susținerea și parteneriatul cu societatea civilă. Și vreau să spun următoarele. Vreau să le spun uh, celui din Uganda că în momentul în care vorbesc de dialog, uh, toate dialogurile privind uh, drepturile omului au toate formele politice posibile. În Uganda există un uh, dialog uh, conform articolul 8 din uh, acordul de la Cotonou uh, care se referă la restrângerile activității societății civile și chiar când se pune problema adoptării unei legi care restrânge drepturile comunității LGBTI, încercăm să împiedicăm uh, aprobarea acestei legi. Nu e nimic uh, perfect, nu, uh, dar există o varietate de forme pe care încercăm să le folosim, fie public, fie mai discret, pentru a putea apăra și a susține societatea civilă. Vă mulțumesc foarte mult! Merci. Ça y est, vous êtes Da, vă rog, dacă doriți să-l ascult. Um, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Poate, înainte de toate, doresc să mulțumesc celor doi copreședințele acestei uh, ședințe pentru ocazia pe care ne oferiți astăzi să clarificăm modul în care acționăm vis-a-vis -vis de uh, activitatea societății civile folosind instrumentul european pentru drepturile omului și democrație, dar cred că înainte de a intra în detaliile practice, cred că trebuie să uh, expun câteva idei. Pentru a reacționa la ceea ce a spus domnul Deva, înainte de toate, valorile pe care le apără Uniunea Europeană sunt valori universale. Nu vrem noi să impunem un model al nostru. Da, este vorba de a promova și de a apăra valorile care sunt practic valori pe care toate statele membre ale ONU le apără. Iar ă, sigur că noi, prin instrumentul pe care ă, îl avem, încercăm să ă, evaluăm periodic modul în care relațiile noastre din acest punct de vedere evoluează. Sigur, Comisia Europeană, Parlamentul European conlucrează, dar trebuie să ne gândim și la situația cetățenilor din statele cu care colaborăm. Iar cele spuse aici sunt limite limpezi ceea ce descriu oamenii, ceea ce au descris experții. Um, este legate dificultățile de a opera în apărarea drepturilor omului la uh, fața locului în țările discutate. Deci, uh, sigur că Există peste 100 de uh, legi care, începând cu 2010, au fost adoptate Ehm, de o serie întreagă de state, de guverne autocrate care limitează spațiul de acțiune al societății civile într-un moment dat. Deci putem vorbi despre o tendință, iar când vorbim despre regimurile autocrate, cred că ehm, ne întrebăm vis-a-vis -vis de Israel dacă putem trata acest stat ca fiind un stat autocrat, pentru că de fapt considerăm că este o democrație. Cred că trebuie să ne gândim care sunt caracteristicile instrumentului care ne permite nouă să acționăm. După cum știți, uh, uh, avem un instrument de cooperare, dar noi nu putem uh, solicita guvernelor cu care colaborăm o autorizație pentru a putea finanța eventual demersurile noastre. Din acest punct de vedere, lucrurile cu agențiile care acționează din, sunt finanțate din străinătate și care operează în Israel sunt specifice. Trebuie să ne gândim, deci, cum putem să acționăm în acord cu Parlamentul European avem această posibilitate și mai este un instrument care este flexibil, ne eh, adaptăm eh, regulile conform eh, situației locale. Sigur că atunci când există represalii împotriva uh, unui individ, persecutarea unui individ, uh, putem interveni, uh, putem să uh, furnizăm susținere prin publicitate în mass media și asistență unei persoane care trebuie eventual să părăsească țara în care a avut de suferit uh, represalii. Isabel a spus în câteva cazuri am uh, distribuit uh, cam 90 de modalități de subvenție. Sigur, există acum situații aparte ale unor indivizi sau situații aparte ale unor organizații. Ehm, sigur că și în cazul organismelor cu personalitate juridică ehm, trebuie să încercăm să le permitem să-și desfășoare activitate și am avut aici menționate câteva exemple de uh, deosebită uh, ingeniozitate uh, prin care autoritățile din anumite state au încercat să îngrădească activitatea ONG-urilor. Dar în ce privește uh, regulile administrative, știți că trebuie să respectăm anumite reguli. Trebuie să vedem cum putem până la urmă să aplicăm criteriile noastre de eligibilitate pentru organizațiile înregistrate și neînregistrate pentru a putea avea acces la fondurile pe care noi putem să le punem la dispoziție. Dar atunci când este vorba despre un organism neînregistrat, avem și noi dificultăți pentru că există o anumită incertitudine juridică. Deci, din acest punct de vedere, um, trebuie să fim atenți cum uh, conlucrăm. Există și uh, posibilitatea ca activitatea unui organism să se desfășoare în Franța, dar înregistrarea să fie în Belgia. Sunt elemente în legătură cu care noi încercăm să fim mai flexibili decât am fost în trecut. După aceea, acest mecanism global de a proteja uh, pe uh, apărători uh, este ceea ce se numește Protect Defenders. Avem posibilitatea să acordăm o protecție pe termen scurt, dar și pe termen mediu și pe termen lung, eventual inclusiv protejându-i și permițându-le o relocalizare pentru ca ei să poată să își continue activitatea de apărători. După aceea există și uh, o sumă pe care noi o numim facilitate financiară de criză pe care putem să o accesăm pentru a stimula proiecte în țări în care situațiile sunt foarte dificile. chiar uh, acolo unde nu putem uh, trimite delegații datorită dificultăților existente. Dar uh, sigur că uh, există, din acest punct de vedere, o listă de țări uh, pe care le avem în vedere. Și acordăm o susținere și raportorilor speciali ai Națiunilor Unite pentru drepturile omului, pentru libertatea de expresie și raportorului privind libertatea de asociere sunt voci importante care trebuie să poată să-și desfășoare activitatea și uh, care trebuie să ne furnizeze informații. Și mai există un uh, proiect uh, în legătură cu acele rețele locale pe care le menționa și domnul Deva. Avem un contract de susținere cu uh, secretariatul care funcționează la Copenhaga și um, care desfășoară și activități locale, pentru că dacă aceste instituții se dezvoltă, sigur că și autoritățile locale vor deveni din ce în ce mai atente la ceea ce se întâmplă. Da, mă voi opri aici. Poate că încă o chestiune care merită să fie menționată dimensiunea drepturilor omului este un instrument cu care operăm, dar avem o abordare prin intermediul Comisiei DROA. Încercăm în relațiile noastre să punem întrebările corecte în pregătirea relațiilor noastre și să găsim uh, și uh, interlocutorii adecvați care după aceea să poată deveni uh, beneficiari. Mulțumesc. O să dau acum cuvântul colegilor. În primul rând, domnul Panțeri are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, nu uh, am putut să urmăresc toate prezentările, dar o mare parte din ele totuși le-am putut urmări. Și uh, mă gândesc și la uh, cele expuse în clipa de față de către comisie. Bun, uh, nu putem transmite uh, reprezentanților societății civile din uh, aceste state probleme, eliberați-vă singuri. Cum să facă acest lucru? pentru că uh, avem de a face acolo cu dictaturi, cu regimuri despotice. Iar răspunsul care uh, trebuie să-l găsim noi la nivelul Uniunii Europene este susținerea necondiționată a societății civile din aceste țări. Societatea civilă este uh, supusă uneori represiuni, cum să reușească singură să se elibereze. Deci eu cred că trebuie să încercăm să găsim o soluție din această situație paradoxală. Și poate că trebuie să ne schimbăm puțin abordarea, mai ales în ce privește marile probleme. Rolul societății civile în mediul în care trebuie să activeze. Deci, Uniunea Europeană încheie acum acorduri comerciale cu state din Africa, dar nu doar cu state din Africa. Iar în momentul în care uh, se ajunge la discuția privind societatea civilă, atunci aici uh, acest capitol nici măcar nu prevede despre participarea societății civile. Se vorbește doar la modul general, nu se precizează că o implicare a societății civile este o condiție obligatorie. Deci dacă spun că trebuie să uh, ne schimbăm abordarea, vreau să spun că trebuie să depășim acest uh, realism uh, și pragmatism exagerat practicat de către Comisia Europeană. Sigur, se vorbește despre drepturi, despre societatea civilă, dar nu există niște enunțuri și niște cerințe clare, niște condiții de care să depindă în ultima instanță semnătura finală pe respectivul acord comercial. Noi trebuie să stimulăm până la urmă și dezvoltarea societății civile, deci întreg acest proces. Iar în Uh, relațiile cu Africa. Eu cred că până la urmă și reprezentanții societății civile ar trebui să fie implicați în a uh, fi până la urmă de acord sau nu cu încheierea respectivului um, contract. Sigur, noi acum suntem aici în uh, Comisia pentru Drepturile Omului, în Comisia DV, trebuie să existe o coerență între uh, activitatea partea uh, celor două comisii, pentru că altfel apare riscul să ne învârtim în cerc. Știm de fapt ce ar trebui să cerem, dar până la urmă uh, societatea civilă în aceste state nu se poate dezvolta și nu se poate implica. Uh, au existat, sigur, rezoluții ale Parlamentului, Opera, uh, Parlamentului European, dar până la urmă uh, lucrurile nu s-au schimbat esențial. Avem, iată, experți invitați uh, care ne expun situația. Cred că este momentul ca pe viitor să încercăm să schimbăm lucrurile. Mulțumesc, domnule Panțeli. Domnul Grâșba are cuvânt. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, ce ne-a îngrijorat pe noi cel mai mult în trecut a fost uh, mecanismul juridic care a fost pus la punct în Rusia. În Rusia, știm cu toții, s-a introdus această lege privind agenții străini, ceea ce schimbă situația tuturor ONG-urilor care înainte puteau să beneficieze de susținere financiară pentru a-și desfășura activitățile. Uh, din nefericire, acest exemplu uh, se răspândește din ce în ce mai mult și este prezent în toate țările care înainte au fost sub jugul Uniunii Sovietice. Mă gândesc uh, că, că în Asia Mică se vede aceeași situație care este curentă. Iar acum se introduc tot timpul modele noi juridice, soluții juridice inovatoare. Dar să nu ne limităm doar la aceste regiuni. În multe țări, guvernele vor, într-un fel sau altul, să-și disciplineze poporul, să-i limiteze pe cei care vor să fie activi în societatea civilă care vor să se exprime în presă, care vor să influențeze opinia publică. După părerea mea, este foarte important. Și această stare de lucruri ne împiedică să susținem acest gen de activități. Uniunea Europeană acordă foarte multă importanță acestei probleme. Este un element de bază al politicii noastre externe. În ce privește acordurile comerciale și drepturile omului, domnul Panțeri a abordat această chestiune. De exemplu, acordurile uh, GPS Plus, într-un anumit sens, Uh, au fost benefice pentru că au schimbat situația pentru societatea civilă. Din păcate, în anumite cazuri, acest prim elan uh, a fost uh, oprit pentru că partenerii noștri potențiali au renunțat la aceste acorduri în momentul în care n-au putut să accepte obligațiile care decurgeau din aceste acorduri. Consider că de fiecare dată politica noastră externă uh, trebuie să conțină elemente care să se referă realmente la drepturile omului și la dialogul privind drepturile omului. Nu putem vorbi aici despre un dialog deschis cu toate statele. Uneori sunt discuții discrete, alteori uh, avem parteneri strategici cu care desfășurăm aceste discuții concentrate mai ales pe aspecte comerciale. Deci toate acestea sunt problematice. Trebuie să ne gândim la soluțiile posibile, dar am impresia că nu putem să întoarcem ochii. Și mai am și altă impresie. Că tendința aceasta s-a întărit după primăvara arabă. Înainte de primăvara arabă și în timpul primăverii arabe, am constatat o mare liberalizare. Din păcate, tendința aceasta s-a inversat acum. Cred că dacă vrem să reacționăm, trebuie nu numai să ne revizuim politica europeană privind promovarea drepturilor omului, Mă gândesc, de exemplu, la premiul Saharov, la rețelele pe care le punem la punct. Trebuie de asemenea să profităm și de posibilitatea de a crea noi instituții, de exemplu Centrul European pentru Promovarea Democrației. Sunt instituții care pot să fie instrumente foarte bune pentru a putea influența în teren în anumite țări unde trebuie să acționăm de urgență, pentru că adesea trebuie să acționăm azi, mâine, peste două săptămâni și nu peste un an. Și mi s-ar părea că o asemenea soluție ar fi realmente pertinentă. Cred de asemenea că din acest punct de vedere, instrumentul acesta, instrumentul european pentru democrație, este echilibrat și din punct de vedere geografic, regional. Am ascultat cu atenție, cu mare atenție, toate cele spuse aici și n-aș vrea să dau sfaturi, pentru că știu că activitatea dumneavoastră este foarte dificilă. Uneori trebuie folosite soluțiile standard, alteori trebuie să ne îndepărtăm de soluțiile tradiționale și să folosim ceva nou, diferit, inovator toate aceste activități au aspecte politice, dar și activități care implică activitatea civilă. Doamna Post are acum cuvânt. Tack, fru ordförande. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am ridicat uh, cartonașul pentru că aș vrea să reacționez la spusele domnului Deva. Uh, gândindu-mă la ce a spus domnul Deva oaspeților noștri, eu vreau să le mulțumesc oaspeților noștri că au venit aici, că ne-au spus care e situația în alte părți din lume, că ne-au spus ce se întâmplă pe plan legislativ. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Sunt informații pe care noi le-am solicitat. V-am întrebat în același timp ce am putea face noi, ca membri ai Parlamentului, în sensul utilizării instrumentelor care ne sunt nouă la dispoziție. E o dezbatere care se referă la întărirea societății civile și sunt de acord cu colegii mei. Trebuie să întărim societatea civilă, să vă aducem dumneavoastră critici. Este o poziție lamentabilă de care mă distanțez. Dumneavoastră sunt cei care vă confruntați cu riscuri concrete. Așa că doresc să vă mulțumesc, să vă urez succes. Știu că vă este greu, foarte adesea se întâmplă să nu reușiți 100%, dar ați venit aici în inima democrației europene și a Uniunii Europene și n-ar trebui să fiți criticați pentru că ați venit să ne spuneți uh, uh, câteva lucruri despre dificultățile cu care vă confruntați. Noi suntem membri ai Parlamentului, suntem politicieni, trebuie să înțelegem care e rolul nostru și să știm cum diferim în raport cu societatea civilă. Nu ați venit aici să fiți criticați. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dar acum cuvântul domnului Deva. Și sigur că nu vreau o dezbatere între noi uh, aici, pentru că sunt foarte mulți experți care vor să răspundă. Dar vă rog, domnule Deva, aveți cuvântul. Uh, grateful my for uh, reacting. Ei sunt recunoscător colege pentru reacția ei, dar nu mă înțelegeți greșit. Eu nu îi criticam. Mă așteptam ca acești experți să ne ajute să trecem de aspectele negative și să vedem ce s-ar putea face pozitiv. Asta am vrut să le explic. Hai să, să ne uităm la ce s-a întâmplat în lume. Gandhi a scăpat de jugul britanic, dar a făcut-o de unul singur, din interior, folosind puterea propriului popor. Nu l-au ajutat ONG-uri internaționale, nici pe Nelson Mandela nu l-a ajutat nimeni. De ce s-a prăbușit Uniunea Sovietică? Pentru că cetățenii de acolo și-au luat destinul în propriile mâini. A existat și asistență externă, dar încet, încet, aceste popoare din estul Europei s-au eliberat. Martin Luther King a depins de ONG-uri internaționale cu programul lui de drepturi civile. Deci dacă vă uitați la acele evenimente care au făcut din această lume un loc mai bun, asta s-a făcut pentru că oamenii și-au luat destinul în propriile mâini. S-a vorbit aici despre reacțiile împotriva acestor organizații non-guvernamentale. Sunt amenințate, se încearcă înregimentarea lor, înregistrarea lor, sufocarea lor. De ce? Ceva nu funcționează în sistemul actual. Așa că am nevoie de idei concrete care să permită capacitarea dumneavoastră și să vă permită dumneavoastră să-i ajutați pe cetățeni să-și ia destinul în propriile mâini. Asta speram. ONG-urile, da, fac o treabă minunată, dar au venit aici și s-au plâns. Și eu le-am spus, le-am spus, nu funcționează. Dacă nu funcționează, haideți să vedem ce ar funcționa. Asta vreau să aud. Ce ar funcționa? Mulțumesc. Poate că pe lângă capacitarea societății civile, care absolut că este necesară, poate că ar trebui să acționăm astfel încât, de exemplu, guvernul israelian să țină cont de faptul că adoptă o lege uh, negativă legată în, uh, de libertatea de exprimare și de drepturile omului sau guvernul chinez sau, mă rog, guverne care sunt interlocutori ai Uniunii Europene. Societatea civilă are un rol și cei care facem politică de o vreme Uh, avem un alt rol, nu? Iar rolul nostru este în dialogul cu guvernele. Uh, și trebuie să le arătăm guvernelor că grup, drumul pe care au luat-o nu e drumul care ne interesează pe noi și totul are un efect asupra relațiilor cu noi, cum spunea și domnul Panțeri. Avem relații privilegiate cu multe state, cu multe guverne care și-au pus uh, cisma pe grumazul societății civile. Știu că noastră nu sunteți de acord uh, cu asta, domnule Deva. Doamna Haupt. Uh, Mulțumesc foarte mult. O reacție și eu la spusele domnului Deva măcar să ne asigurăm că partenerii noștri fac ceea ce trebuie, anum, și anume statele membre și prietenul nostru tradițional, Israelul. Pentru că dacă nu facem nimic, atunci clar avem standarde duble în relația cu ei. Și compar reacția Uniunii Europene cu reacția Statelor Unite, a Departamentului de Stat, atunci când a fost vorba de această legislație anti-ONG. Și să ne uităm la ce a făcut și Ban Ki-moon. E o rușine, o reacție firavă, timidă, că, vezi, domne, e periculos pentru noi să criticăm uh, ce face guvernul uh, partener din Israel. Nu e un pericol pentru noi. Haideți să ne asigurăm că venim cu o critică pe care Israelul ar respecta-o. De data asta au spus, nu ne pasă de ce spuneți, nu se întâmple nimic, facem ce vrem și nu vor fi consecințe. Îmi pare rău că n-am prins toate intervențiile, am fost la o altă ședință. De, e o rușine că intră milioane de dolari din fonduri private pentru a finanța organizații de extremă dreapta. Asta nu intră în, în legislația pe care o, o menționăm aici. Nu, ci doar fondurile transparente care vin perfect la lumină, astea sunt suspecte. Domnul președinte, ar trebui ca noi, comisia noastră, să facem ceva. Și nu, nu, nu, nu te învinovățesc pe tine, dar uh, Oare de ce uh, socialdemocrații nu au ieșit cu o rezoluție când au avut dezbaterea săptămâna trecută? Pentru mine a fost destul de jenant ce s-a întâmplat săptămâna trecută și mai ales că a fost vorba de un socialist, dar ar trebui să spunem lucrurilor clar pe nume. Dacă nu există societate civilă, nu avem parteneri. Spuneți că avem nevoie de parteneri. Ar trebui să fie acolo o societate civilă în, în Israel și în Palestina care să contribuie la realizarea unei, unei păci durabile. Dacă nu avem așa ceva, o să pierdem. Și cu astfel de atitudine ne, ne uh, subminăm poziția puținilor prieteni care ne-au mai rămas în Israel. Și dați-mi voie să vă reamintesc cât de firavă este vocea Uniunii Europene în comparație cu altele. Democrația nu e doar o onoare, ci e și o povară, spunea un editorial recent. Dacă nu asumăm povara democrației, dacă nu facem decât să defilăm țipând că suntem singura democrație din regiune, nu facem nimic. Nu. Dacă le suntem prieteni, trebuie să le spunem că trebuie să respecte cele mai înalte standarde. And I think it's probably not fair not to uh, admit that they are taking their part. Și Evident, celor prezenți aici trebuie să le recunoaștem meritul de a-și asuma riscurile pe care și le asumă. N-aș vrea să fiu în locul lor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mai avem vreo 10 minute ca să îi ascultăm pe experți dacă au de răspuns sau dacă au de făcut comentarii față de ce au spus colegii. Vă rog, vă rog, aveți cuvântul. Um, yes, I'd, I'd like to make a, a few points. Uh, Vreau să mă refer with, uh, Vreau să mă refer la câteva lucruri. Sunt de acord cu domnul Fedeva că schimbarea vine din interiorul țării și ca organizație lucrez cu parteneri din țară și încercăm să-i susținem. De asemenea, am spus că uh, această lege a ONG-urilor străine va avea un uh, impact asupra Chinei. Însă China acum este într-un moment în care China trebuie să se dezvolte și uh, va avea un mare impact și legea privind organizațiile caritabile interne. Trebuie susținem ideea valorilor universale, nu e o idee vestică, uh, occidentale. Uh, valorile universale nu se aplică numai în Occident și nu este ceva ce încercăm să le băgăm pe gât uh, statelor străine. Iar în ceea ce privește China, cred că e foarte important să rezistăm uh, la anumite idei la ONU, de exemplu, fac parte din Consiliul Drepturilor Omului, Uh, spun că nu există valori universale, dar sunt acolo în Consiliu Drepturilor Omului. Așa ceva nu trebuie să treacă fără a fi comentat. Statele au obligația să se opună încercărilor guvernului chinez de a, uh, a submina ideea valorilor universale și trebuie să modificăm modul în care funcționează structurile ONU și să facem, așa cum spuneau colegii mei aici, să, să împiedicăm societatea civilă Uh, să participe la asemenea uh, acțiune ale ONU uh, și, mă rog, să-i împiedice pe unii să participe acolo. Doamna Abranenco are acum cuvântul. I would like to say a few words. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, răspunzându-i domnului Deva și în legătură cu discuția precedentă. Eu uh, sunt de acord că putem fi decepționați. Și sunt decepționată de faptul că rușii uh, susțin acest regim. Comunitățile uh, rusești, iată, sunt de acord cu evoluțiile politice din Rusia și în regiunile învecinate. Iar a opera în domeniul uh, drepturilor omului uh, nu înseamnă doar uh, lucruri pozitive, există și aspecte negative, pentru că în uneori este vorba și despre ceea ce nu trebuie să facă guvernele. Recomandările mele, propunerile mele sunt și ele negative, pentru că activitatea în domeniul drepturilor omului într-o țară cum este Rusia înseamnă să noți împotriva curentului. De fapt, trebuie să poți lucra acolo unde vrei să operezi, nu ă, dincolo de ocean. Deci să nu ă, acceptăm șantajul dinspre ă, guvernul rus, să nu acceptăm Uh, afirmațiile și propaganda rusă. Trebuie să explicăm ceea ce se întâmplă de, în realitate, să nu facem afaceri cu persoane corupte din Rusia. Ce alte sfaturi aș putea să dau? Da, domnul Deva spunea foarte bine. Altcineva dorește să mai ia cuvântul? Comisia? Altcineva? Da, vă rog. Dintre experți, dintre vorbitori? Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că într-o manieră diplomatică putem spune că am venit astăzi să vă vorbim, să vă cunoaștem rolul pe care puteți să-l exercitați. Nu putem analiza situația din aceste țări ca fiind cazuri izolate. Tocmai de aceea uh, noi uh, am încercat să sugerăm ceea ce ar putea să facă Parlamentul și Comisia. Și uh, poate că vom putea în continuare să avem un schimb de uh, informații, să vă prezentăm un raport într-o manieră ceva mai închegată pentru că există o serie întreagă de uh, tehnici care sunt discutate de către societatea civilă la fața locului în legătură cu modul în care ar putea fi contracarate abuzurile din aceste țări. Dar sigur există și o situație uh, contradictorie menționată de domnul Panțeri în legătură cu politica promovată de Uniunea Europeană. Noi înțelegem necesitatea uh, demersurilor, dar uh, știm și uh, că uh, există politici dinspre Uniunea Europeană care nu susțin eforturile ONG-urilor din aceste state. Și uh, tocmai de aceea cred că trebuie să vedem, să creăm uh, coerență în răspunsurile care vin din partea Parlamentului și al Comisiei și în spiritul celor spuse de doamna Oaken, pentru că noi putem furniza suficiente informații legătură despre situațiile critice, situațiile dificile și um, trebuie până la urmă să uh, putem lucra într-un cadru convenit, uh, trebuie să putem monitoriza mai bine situațiile, pentru ca după aceea să dezvoltăm o politică concertată. Știm care sunt problemele, știm uh, că trebuie să vorbim despre ele, dar există și uh, nevoia de a reacționa mai robust pe plan european în activitatea politică externă. Trebuie să fie manifestă această voință politică um, care să existe în toate um, negocierile care se desfășoară. Da, mulțumesc, aș vrea și eu să precizez că majoritatea colegilor mei uh, desfășoară o activitate legată de aceste țări în uh, atât cât se poate și în ce privește guvernul israelian și colaborarea cu autoritățile palestiniene activitatea la fața locului este dificilă. Iată, eu acum sunt prezent aici, vorbesc acestei audiențe, dar eh, noi nu trebuie să tratăm până la urmă drepturile omului ca fiind o chestiune eh, strict internă, dacă alte domenii ale preocupărilor noastre sunt globalizate. Pentru că atunci când vorbim de economie, când vorbim despre eh, cercetare, despre știință, acestea sunt niște preocupări iată, globale. Deci aceste chestiuni trebuie să fie discutate astfel încât impactul cooperării, inclusiv din perspectiva drepturilor omului, să promoveze uh, drepturile cetățenilor din toate țările cu care Uniunea Europeană uh, are un dialog. Un minut. Mulțumesc și din punctul nostru de vedere Eh, este clar că toate ONG-urile care au fost prezente aici sunt foarte active la fața locului și iată, eh, și eu am putut să mă exprim în legătură cu Cambodgia. Dacă ar putea să se producă o schimbare din interior, acest lucru nu se poate produce doar printr-un sprijin și al comunității internaționale, pentru că nici în Africa de Sud, până la urmă, Mandela nu a acționat singur. Au existat sancțiuni internaționale. Uh, pentru ca uh, populația uh, de din Africa de Sud să poată să se organizeze. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu putem ajunge la rezultatele scontate. Dar aici nu este vorba despre o dezbatere despre valori. Atunci când Uniunea Europeană vorbește despre uh, drepturile omului, nu poate fi acuzată de paternalism. Iar dacă există obligații internaționale, ele se aplică și uh, Uniunii Europene. Deci, inclusiv prevederile din acordurile comerciale sunt foarte importante importante, pentru că eh, trebuie parcurse eh, toate etapele. Deci, eh, de trei ani solicit solicităm uh, anchete uh, în Cambodgia în legătură cu uh, niște preferințe comerciale care au fost uh, acordate Cambodgiei și uh, în ce privește relația cu Israelul, trebuie până la urmă să se ia decizii în legătură cu relațiile comerciale și în legătură cu China se uh, negociază până la urmă inclusiv probleme legate de investiții, dar în acordul comercial trebuie să existe un mecanism de uh, control asupra respectării drepturilor omului, care eventual să intre în acțiune dacă aceste drepturi sunt încălcate. Pentru că și Uniunea Europeană are responsabilități. Nu uh, se pot produce toate schimbările doar din interiorul acestor state. Mulțumesc! One minute. Uh, thank you for that. That's very good. Mulțumesc. Sigur, aceste uh, reacții până la urmă uh, ne stimulează mințile. Dar uh, avem o responsabilitate de a proteja. Și în 2005, la nivelul Națiunilor Unite, s-a vorbit despre asta. Și dar asta nu înseamnă să te amesteci în uh, politica internă din alte țări, dar trebuie să acorzi un sprijin uh, autorităților locale care au asemenea atribuții să-și protejeze cetățenii care uh, nu se pot autoapăra. Deci trebuie până la urmă să susții un guvern care este slab pentru a-și proteja proprii cetățeni. Și sigur că trebuie să îndeplinească condițiile acordului de la Montevideo. Sigur că respectăm tot ceea ce înseamnă un stat independent. Dar ce s-a întâmplat cu această obligație de a proteja după 10 ani? Cine mai vorbește astăzi despre asta? Acestea sunt problemele noastre, greșelile noastre dar am realizat că este o problemă, dar am semnalat-o omenirii, dar după aceea am uitat de ea. Lucrurile sunt complicate. Ar trebui să uh, continuăm să facem eforturi ca la fața locului să acționăm. Dumneavoastră vă faceți datoria, dar noi am uh, abdicat de la obligațiile noastre și mi-e rușine de asta. Am nevoie de ajutor, de susținere pentru a reveni pe calea uh, pe care am deschis-o și de fapt, asta îmi doresc și de la dumneavoastră și din partea Comisiei, pentru că și uh, Comisia se pare că a uitat de această obligație. Văd că domnul Deva este de fapt un provocator, știe foarte bine ce spune. Uh, am încheiat reuniunea noastră, dar există o reprezentantă a ambasadei Israelului. Știți că întotdeauna invităm reprezentanțele misiunilor diplomatice ale țărilor despre care vorbim și dacă doresc le dăm posibilitatea să intervină două minute, aveți cuvântul, doamnă, dacă doriți să folosiți aceste două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, se pare că Parlamentul acesta se discută foarte mult Israelul decât să se discute despre restul lumii, despre Crimea, despre Libia. Nu e adevărat, spune președința. În loc să vă ocupați de problemele din zonă, uh, vă gândiți la alte țări care ar răspunde așa cum răspunde Israelul. Uh, Orientul Mijlociu este afectat de ISIS și de alte organizații teroriste țări uh, ca Libia, Siria s-au prăbușit și actorii nestatali au devenit parteneri de negociere credibile și totuși uh, Parlamentul se ia de Israel ca și când ar fi uh, o mare problemă. Siria, Liban, Irak, situația lor e mai puțin urgentă sau a renunțat Europa la ei? În încercarea de a împiedica o țară democratică să adopte o lege internă. Oare o să schimbe asta soarta lumii? Parlamentul European este o mare instituție este o construcție foarte mare, dar nu ar trebui să se amestece, amestece în sursele și în disputele politice din diversele țări. Mulțumesc! Un minut are cuvântul. Vă rog, cu tot respectul cuvenit, stimată doamnă. Deci cu tot respectul cuvenit, realmente este un parlament care abordează situația din multe țări în domeniul acesta al drepturilor omului, al dezvoltării și al politicii externe. Sunt țări asupra cărora decide liber Parlamentul European. E un parlament pluralist cu multe ideologii, cu multe naționalități, cu multe sensibilități E un parlament care reprezintă cetățenii Uniunii Europene și hotărăște liber ce anume dezbate. Și dezbatem despre toate țările pe care le-ați menționat și de multe altele. Dacă îmi permiteți, îmi pare rău că aveți această atitudine îmi pare rău că vă apărați de Parlamentul European. Nu trebuie să vă apărați de Parlamentul European. Parlamentul European este un asociat eh, loial al țării dumneavoastră ca și al altor țări dacă consideră că relațiile sunt echilibrate. Și de asemenea Parlamentul European critică un guvern sau un alt guvern dacă consideră că este oportun. Dar vă asigur că această atitudine defensivă și ostilă față de Parlamentul European nu protejează interesele țării dumneavoastră, nu e foarte utilă. Uh, noi respectăm aici guvernul dumneavoastră. Desigur, dar putem să criticăm măsurile adoptate de guvernul dumneavoastră, cum a făcut-o reprezentantul nostru uh, în conversațiile din această după-amiază. Nu am spus nimic împotriva Israelului am vorbit doar de ideea de a îndeplini standardele drepturilor omului, pentru că Israelul și-a luat angajamentul față de comunitatea internațională în acest sens. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, am încheiat această parte a sesiunii și vom vorbi mai pe larg despre Cambodgia. Mulțumesc foarte mult pentru tuturor celor care ați participat.